Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Dragi colegi, vă salut la reuniunea noastră de astăzi. Înainte să începem cu ordinea de zi propriu-zisă, aș dori să îl felicit pe domnul Lotmar Caras, colegul nostru care tocmai a venit, pentru faptul că s-a întors în fine sănătos printre noi. Știm că a trecut prin câteva săptămâni destul de grele, fără să fie vina lui, dar așa este în viață, când e rău, e chiar foarte rău. Și se pare că totuși uh, a reușit să treacă bine peste acest moment, pentru că arată foarte bine. Chiar acum, într-un moment atât de important ca cel în care ne aflăm acum, în care intrăm într-o fază finală importantă în care dumnealui are multe de spus. Aveți ordinea de zi, n-am primit nicio dorință de modificare a ordinii de zi, știți care este regimul lingvistic de astăzi. Ați primit de asemenea și procesele verbale ale reuniunii din 28 februarie 2011, 3 martie și 14 martie. Nu a existat nicio dorință de modificare nici a acestor procese verbale, deci putem să intrăm chiar în media stres acum și să discutăm despre raportul doamnei Pervonș Perez. Am uh, câteva informații de transmis pentru cei care nu au fost aici ieri. Și anume vreau să vă vorbesc pe scurt despre reuniunea de care a avut loc uh, tot în această comisie. Domnul File Angelides a fost la noi în uh, comisie. El este președintele așa numitei Commission Financial Crisis Inquiry Commission, care a fost creată în mai 2009 și care la începutul lui februarie anului acesta a putut să prezinte un raport final. Acest raport final este un document extrem de complex de 500 de pagini care de când a fost publicat se află pe lista bestsellerurilor în, uh, în uh, Statele Unite. Domnul Angelides ne-a prezentat concluziile dumneavoastră și ne-a făcut o analiză a acestui document. Comisia aceea, aceea avea altă sarcină decât comisia noastră. Ei trebuiau să ancheteze mai ales cauzele crizei, nu trebuiau neapărat să facă recomandări politice, deși, bineînțeles că din analiza cauzelor se pot deduce câteva concluzii, însă Comisia, după cum spuneam, s-a concentrat pe motivele acestei crize și s-a putut deduce ce învățăminte politice se, uh, din, se pot trage din așa ceva. Am avut o discuție foarte detaliată și în același timp foarte deschisă. Dumnealui a răspuns la întrebări uh, foarte pendelete și ne-a pus la dispoziție și o serie de documente foarte importante. Până acum, Wall Street-ul, care a mobilizat armate de juriști extraordinari, nu a reușit să găsească niciun fel de lacună juridică în acest uh, document, ceea ce este remarcabil, deci se poate pleca de la premisa că, într-adevăr, acest uh, Um, personalul acestei comisii este extrem de bine format și a lucrat foarte bine. Vă recomand lectura acestei cărți, dacă îi pot spune așa, o puteți găsi uh, pe Amazon, costă 13,99 dolari deci, mă scuzați, 9, cam 13 dolari, aproximativ 10 euro, îmi cer scuze și deci cred că toată lumea dintre noi poate să-și permită o asemenea sumă. Trecem însă acum la tema reuniunii noastre de astăzi și vă spun chiar de la început că nu trebuie să ne simțim obligați să folosim tot timpul pentru această reuniune. Am discutat deja de raportul doamnei Berez uh, înainte, dar acum avem raportul acesta în toate limbile. Aceasta este diferența. Așadar, toată lumea, chiar dacă nu cunoaște engleza prea bine, să uh, citească raportul în limba sa maternă și poate că de aceea vom avea chiar uh, ocazia să auzim comentarii noi sau să purtăm o discuție nouă. De altfel, mâine este termenul pentru depunerea amendamentelor și de aceea cred că toată lumea știe deja cam uh, care îi sunt propriile concluzii și cam care este viziunea sa pe acest raport. Aș propune Pervonș, să începi tu să ne spui câte ceva, doar pe scurt, pentru că l-ai prezentat deja acest raport, poate două-trei minute dacă dorești să completezi ceva și să ne mai amintești odată care este mesajul principal al acestui raport, pentru ca să putem după aceea începe discuția cu ceilalți deputați. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă asociez și eu plăcerii de a Mă întâlnim din nou cu Ornar Caras, care revine în formă bună aici. Sănătatea lui s-a îmbunătățit, cerințele profesionale. Dar nu la Comisia de Criză, pentru că revine aici unde avem cea mai mare nevoie de el. Nu că nu ne-ar fi lipsit și în perioada precedentă. Termenul de depunere a amendamentului este ziua de mâine. Sper că în conformitate cu spiritul și angajamentele de o parte și de alta toate vor fi semnate de coordonatori sau raportorii fictivi și că nu o să depășească o cifră rezonabilă. Toate variantele lingvistice ale raportului meu au fost distribuite și în special varianta limba franceză beneficiază de o nouă variantă corectată. Îi invit pe vorbitorii de franceză să se refere la noua variantă care introduce fiscal cu fiscalitate ci prin bugetar, ca să nu dau decât un exemplu. Niște falși prieteni dintr-o limbă în altă. O a doua observație va exista în raport, așa cum a fost depus, un număr de cifre dintr-un motiv care depășește în prima variantă, n-am arătat clar trimiterile, referințele documentelor la care erau trimise aceste cifre vom considera că e vorba de modificări tehnice care vor fi adăugate de secretariat pentru ca munca noastră să fie și din punct de vedere formal de cea mai bună calitate. Mesajele esențiale le cunoașteți, sunt cele cu privire la care am căzut de acord la începutul reluării lucrărilor în această a doua parte a mandatului nostru pentru a ne concentra nu pe rescriere lucrurilor cu privire la care căzusem deja de acord. Deci nu vom redeschide punctele care au făcut obiectul unui consens în raportul uh, interimar. Nu vom aborda subiecte care țin de munca legislativă a celorlalte comisii. Nu ne vom transforma într-o nouă comisie González, dar în același timp ne proiectăm puțin mai uh, departe în orizontul parlamentar. Și cu acest spirit există câteva aspecte care mi se par importante în noul raport. Mai întâi, reafirmarea importanței restabilirii încrederii și a viziunii în proiectul european, plus valoarea pe care Uniunea Europeană o poate da ca atare în dezbaterea globală, ținând cont de experiența acumulată în jurul euro și Având în vedere că sistemul monetar internațional, funcționarea acestuia prezintă astăzi un dublu inconvenient, care este atât cel de a contrazice potențial niveluri de schimb, eforturile de competitivitate făcute de statele membre, fie de a favoriza anumite speculații în ce privește schimbul de monedă, ceea ce este contrar sau sunt contrare obiectivelor noastre. Un alt aspect important reamintit în acest raport, în special la liniatele 31 și 32, ideea că ținând cont de dezechilibrele interne din Uniunea Europeană, am insistat mult pe acesta în primul raport și urmarea a evenimentelor nu ne-a contrazis, din păcate, din potrivă chiar, ne-a spus că nu se poate avea o singură soluție pentru a face față tuturor situațiilor care se întâmpină în UE, deși aparținem aceleiași uniuni și dacă diverse state chiar au aceeași monedă. Un al doilea punct pe care vreau să-l reamintesc, un subiect care acord multă importanță și cred responsabilii politici, poate și în afara Parlamentului, dar nu i-a acordat suficientă importanță. Ideea că Uniunea Europeană ca atare nu este suficient de bogată ca singura să reușească să atingă obiectivele pe care și le-a propus. Și dacă nu se face legătura o coerență și complementaritate, dacă nu avem instrumente de comparație pentru a articula punerea în funcția unei strategii europene a bugetului Uniunii Europene pe de o parte și a bugetelor statelor membre, atunci nu avem nicio șansă de a reuși. Și foarte telegrafic, doar ca să ne uităm puțin în viitor, domnule președinte, cel pe care ni l-am dorit, la șasea temă reținută pentru lucrările noastre, dincolo de guvernanța economică și monetară, ca să insistăm pe cinci puncte care mi se par importante. Primul, în ce privește piețele financiare, cred că una dintre dificultățile cu care ne confruntăm astăzi um, și adevărul este că, evident, președintele sau directorul general de la FMI astăzi ține un discurs care merge în aceeași direcție. Ne-am concentrat multe eforturile pe chestiunea stabilității piețelor financiare. Dar nimeni nu vorbește de a repune sub semnul întrebării libertatea de circulație a capitalurilor și cu toate acestea, simpla observație a stabilității piețelor financiare nu ne va permite să rezolvăm problemele de dezechilibru mondiale pe care le-am cunoscut și care au dus la această criză. Stabilitatea piețelor financiare ne permite să revenim la situația existentă de dinainte 2007, dar nu de a corecta cauzele care au provocat criza, de unde importanța de a ne gândi. E o sarcină foarte dificilă, dar sarcina de a ne gândi la mecanisme care să ne permită să supraveghem alocarea optimă a capitalurilor în funcție de obiectivele macroeconomice pe care le vedem pe care le respectăm și cărora trebuie să facem față. O a doua observație importantă este evident chestiunea capacității organismelor de supraveghere de a face față sau de a-și îndeplini sarcinile. Și am văzut când a fost vorba de a numi noile autorități de supraveghere, erau niște derive care trebuiau combătute. Al treilea element pe care vreau să-l reamintesc este ideea că în perspectivă, dacă suntem coerenți cu obiectivele pe care le stabilim în Uniunea Europeană, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, bugetul Uniunii Europene, într-un orizont pe care nu-l voi defini astăzi, ar trebui să reprezinte o parte mai mare a produsului național brut sau produsului intern brut al Uniunii. Un al patrulea element, după cum am convenit la începutul acestei a doua etape a lucrărilor noastre, identificarea clară a unor puncte cu privire la care tratatul actual nu este fără îndoială suficient pentru a permite um, etapele de care avem nevoie în ce privește integrarea. Din păcate, cu nevoia de a reafirma că dacă ar trebui să existe o redeschidere a tratatului de la Lisabona, nu vom putea accepta ca acest lucru să se facă în aceleași condiții în care s-a făcut în ce privește mecanismul european de stabilitate. Va trebui să cerem să ducă la o convenție în care Parlamentul European care i s-a recunoscut din nou drepturi cu tratatul de la Lisabona, să fie cu adevărat asociat redactării acestui sau acestor noi tratate și încă o dată aici trasăm niște linii cu privire la care ar trebui să se refere această revizuire. Și în fine, o concluzie, din păcate, consider că statele membre din zona euro au o răspundere aparte, ținând cont de faptul că sunt membre sau au aceeași monedă, aceeași valută și vor trebui să se gândească la o cooperare sporită între ele, intensificată, pentru că este o soluție mm, pe care nu o favorizez, pentru că eu credeam că e mult mai bine să nu rămână doar între noi. Dar dacă am aduce în, înăuntru toată lumea, ar fi imposibil și ar face ca cei care sunt mai avansați să fie ostaticii celor care nu vor să avanseze și care nu împărtășesc aceleași responsabilități pentru că nu au responsabilitatea supraviețuirii euro și atunci va trebui să ne asumăm responsabilitățile și să preconizăm să existe o cooperare consolidată. Câteva elemente de a vă reaminti care este esența acestei a doua etape a raportului nostru care după toate probabilitățile, va fi etapa finală, chiar dacă ținând cont de evoluția crizei, din păcate, nu e cu totul sigur că atunci când vom vota acest raport în luna iulie, criza să aparțină trecutului, ci în ce privește contribuția la reflexie, cred că ne vom fi făcut temele. Mulțumesc! Mulțumesc, Pervon, și eu zice să mergem chiar mai departe și să spunem că este foarte sigur că criza nu s-a terminat atunci când vom vota raportul uh, final. Să sperăm însă ca totuși să nu fie prea rău. Cred că, din păcate, vom mai avea de face cu această criză mai, multe, mai mulți ani. Domnul Angelide spunea chiar că o nouă generație, o întreagă generație va mai simți consecințele acestei crize, cel puțin eu sper să nu se întâmple așa. Acum mă adresez colegilor noștri și, în funcție de grupurile politice, îi dau cuvântul acum mai întâi domnului Caras. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră introductive. Într-adevăr, trebuie să vă spun că și eu v-am dus dorul și mă bucur foarte mult că sunt din nou printre voi. Însă situația de acum este cu totul cea alta decât cea pe care am trăit-o la primul raport. Avem într-adevăr o bază mai bună, o bază mai bună pe care chiar putem conta și această bază nu ne mai desparte chiar atât de mult uh, unii de alții. Direcția în care mergem este aceeași, trebuie doar să așteptăm acum să vedem ce se întâmplă cu amendamentele. Apoi, în funcție de amendamentele care vor fi înaintate, va trebui să completăm și să îmbunătățim acest raport. Însă, aceasta este, cred eu, o bază foarte solidă și aceasta se bazează, în primul rând, pe raportul de la jumătatea perioadei și pe primul raport. Direcția este corectă, nu poate decât să meargă spre bine și noi am făcut toate eforturile ca să rămână așa. În al doilea rând, noi, în calitate de grup, vom proceda exact ca prima dată, adică, pe de o parte, vom uh, înainta în cadrul grupului nostru amendamente de compromis, care deci sunt înaintate în numele grupului politic, și apoi cine crede că mai are nevoie să introducă și amendamente în nume propriu, poate să facă acest lucru. Dar, așa cum uh, am spus-o și prima dată, doamna raportor nu va trebui să fie confruntată numai cu amendamente individuale și va putea să știe și care este poziția grupului nostru și care sunt lucrurile importante pentru grupul nostru politic. Deci e vorba aici de o aprofundare și în același timp de o completare. În al treilea rând, o a treia remarcă voi încerca să contactez raportorii din umbră și le voi cere ca, în lumina amendamentelor care vor fi înaintate, să încercăm să folosim și experiența dezbaterii de ieri și experiențele anterioare pentru ca să discutăm mai întâi ce facem cu listele de votare și ce facem cu amendamentele de compromis. Este clar că în cazul amendamentele pe care, amendamentelor pe care le înaintăm noi, Putem spune de la început că vor fi amendamente care arată că nu este vorba de un raport legislativ în acest caz. Dacă ar fi un raport legislativ, atunci am putea să uh, ne lipsim de multe din aceste amendamente, de fapt nici n-am putea să le introducem. În al doilea rând, trebuie să vă spun că acest raport trebuie să fie unul care să clarifice de asemenea faptul că nu încercăm să urmărim o politică pe termen scurt aici, ci că uh, vrem să ne gândim la viitorul pe termen lung și dorim să trasăm deja evoluțiile pentru viitor. Știu că foarte mulți uh, colegi uh, la noi în grup, dar și în alte grupuri politice, sunt de părere la anumite probleme, când va fi greu să transmite aceste informații cetățenilor din circumscripțiile lor, dar trebuie să spunem că întotdeauna adevărul va învinge și dacă nu începem de pe acum să ne gândim la următorii pași de integrare și la pașii pe termen lung pe care îi vom avea de făcut și să informăm cetățenii despre acești pași, nu vom putea să câștigăm cetățenii nici pentru măsurile pe care le vor trebui să le luăm pe termen scurt. Iată de ce îi rog pe toți să nu se uite la această problemă numai din perspectiva de azi și din perspectiva a ceea ce se poate transmite mai departe cetățenilor astăzi, ci să se gândească mai degrabă la ceea ce este necesar pentru Europa acum. Și ceea ce este necesar pentru Europa este ceea ce este important și util pentru toți cetățenii din Europa. Am văzut foarte clar că o uniune, uniune monetară de această dimensiune, care merge într-o astfel de direcție, cu un buget de 1%, de 1%, nu poate să fie o Uniune credibilă. Dar noi nu suntem aici numai pentru ca să criticăm. Trebuie să spunem care este obiectivul nostru pe termen lung. În al doilea rând, este destul de clar că prin contribuțiile statelor membre și atât, nu vom putea să finanțăm acest uh, buget niciodată. Deci dezbaterea despre fondurile proprii, despre capitalul propriu al Uniunii este absolut necesară. Noi am făcut o astfel de formulare la noi în raport și în raportul Șure. Noi, uh, raportorii și raportorii din umbră, va trebui să încercăm să creăm legături între comisiile noastre pentru ca să nu se creeze contradicții. Contradicțiile nu fac decât să reducă credibilitatea poziției parlamentare și de aceea avem aici o sarcină foarte importantă de coordonare către interior. Am văzut că nu avem destule competențe europene pentru ca să fim cu adevărat uh, capabili de acțiune la nivel uh, politic, ci depindem în continuare de sfera națională, de interguvernamental, pentru a putea să dăm răspunsurile la timp, răspunsurile care se așteaptă. Însă am văzut și că putem să depășim crize și cu toate acestea cresc datoriile publice. De aceea, reducerea deficitului este pentru noi un aspect crucial fără reforme, fără reforme structurale chiar, fără competitivitate și fără creștere și ocupare la nivel european, fără o întărire a pieții interne și fără o implementare a unor reguli care arată foarte clar care sunt obligațiile noastre și ce trebuie să facem și care sunt fondurile de care avem nevoie prin ce măsuri. Deci fără toate acestea, degeaba vom încerca să acționăm. Raportul ar putea de aceea să fie întărit în acest sens. Într-adevăr, avem probleme cu ideea de armonizare și mai ales cu această formulare, pentru că problema armonizării este una care necesită, de fapt, mai mult decât o coordonare și o armonizare a sistemelor fiscale în Europa, ci și o extindere a semestrului european. Avem nevoie de mai multe măsuri în politica economică, politica socială, politica educației și avem nevoie în același timp de competiție, de concurență între cei mai buni. Aceasta înseamnă că armonizarea are întotdeauna un efect secundar și anume că mm, pare să exclude concurența, ceea ce la noi nu, e, nu dă bine pentru că ne creează impresia unei direcții care nu este neapărat cea pe care ne-o dorim. Ar trebui de aceea, așadar, să spunem că nu suntem pentru armonizare absolută. Armonizarea nu înseamnă Europa și concurența înseamnă anti-european. Nu este așa. Aceste două lucruri se pot combina și trebuie să înțelegem că trebuie să transmitem acest mesaj mai departe. Am obținut un consens foarte larg la noi în grup și am uh, stabilit care este obiectivul nostru și anume să argumentăm care este obiectivul nostru comun în fața cetățenilor și nu neapărat să căutăm cel mai mic nemuritor comun și să ne depărtăm de părerile noastre. Mă bucur de aceea de dezbaterea care va permite să mai completăm acest raport și să-l și întărim. Sunt pentru, uh, foarte recunoscător pentru munca care s-a depus până acum. Ne aflăm acum într-o situație mult mai bună decât înainte și de aceea nu trebuie numai să ne coordonăm, ci trebuie să continuăm să facem pași înainte împreună, să ne stabilim priorități și obiective și să arătăm astfel că știm să ne luăm foarte în serios activitatea noastră în acest domeniu și că programul de lucru pentru toți este pentru noi o prioritate și îl putem înainta cât mai repede. Mulțumesc! Vielen Dank, Otmar. Sergio. Mulțumesc foarte mult, Otmar. Acum are cuvântul Sergio Coferati. Dente. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă este să vorbim despre metodă, confirm că grupul socialist democraților va depune amendamentele care nouă ni se par adecvate pentru a aduce o plus valoare raportului doamnei Beres. Știm că un rezumat inițial a fost deja realizat și vrem să consolidăm activitatea realizată până în prezent, așa cum a fost reflectată la ultima rundă de discuții din comisie. Cred că raportul doamnei Beres atinge multe aspecte pozitive care sunt extrem de importante. Și există două lucruri pe care aș dori să le subliniez pe scurt. În primul rând, faptul că ne-am concentrat asupra acestui exercițiu destul de lung pentru a identifica anumite priorități. Spre exemplu, am analizat politica energetică și politica de migrație. Desigur, acestea sunt extrem de importante pentru statele membre. Și ar trebui să ne aflăm într-o poziție în care am putea să tratăm anumite urgențe și în același timp să putem să privim mai departe în viitor, așa cum spunea și domnul Caraz mai devreme, deci să privim pe termen lung. Evenimentele îngrozitoare care s-au petrecut în Japonia pe de o parte și criza din uh, Mediterană pe de altă parte ne pun în fața unor provocări diferite față de trecut în ceea ce privește furnizarea de energie și alte elemente. Și am spus de la bun început că, dincolo de aceste crize individuale, aceasta a fost una din condițiile fundamentale pe uh, baza căreia vom construi o strategie 2020 același lucru se aplică și în cazul imigrării. situația disperată a mii și mii de oameni care își părăsesc propriile țări și se îndreaptă către Europa trebuie să fie gestionată într-un mod eficient și corect. Și cred că Pervanș avea dreptate atunci când a preluat și acest subiect al imigrării, pentru că există o necesitate de a avea politici comune în Europa în domeniul imigrării. Știm că Europa suferă de un declin demografic spectaculos. Și de aceea este necesar ca să avem printre noi și oameni născuți în alte părți ale lumii care au decis în mod liber să vină în uh, Europa și să muncească aici și să trăiască alături de noi. Nu cred că aceste politici ar trebui să fie considerate doar politici de urgență ar trebui să fie incluse în gestionarea politicilor pe termen lung. A doua observație pe care aș dori să o fac. Analizând situația și cred că Pervanș și raportul lui Pervanș descrie foarte bine situația, Sunt convins că amendamentele nu, a, nu vor modifica substanța prezentării ei. Ca Uniunea Europeană trebuie să fim inspirați de necesitatea de a inventa niște soluții adecvate care să derive din guvernanță. și trebuie să facem niște pași robuști către integrare. Cel puțin asta este părerea mea. Fără această integrare, cred că Uniunea Europeană se va confrunta cu dificultăți majore pe viitor, indiferent de crize sau de această criză. Trebuie să putem consolida mecanismele de integrare, în special pe partea politică, pe latura politică. Și cred că asta este o reflectare a concluziilor noastre în această comisie, având în vedere materialele pe care le-am uh, examinat uh, și soluțiile pe care le-am luat în calcul și analiza pe care am făcut-o. Trebuie să analizăm impactul social negativ, cu siguranță, dar nu ar trebui să ne oprim aici. Mie mi se pare că Singura alegere politică adecvată este să hotărâm să aflăm unde, în ce direcție merge Europa pe viitor. Și eu aș răspunde în direcția unei integrări mai mari. În competența acestei comisii nu intră și uh, propunerile legislative, dar ar putea intra o propunere de program. Și Cred că o comisie care analizează criza, atât cea financiară și economică, cât și cea socială, trebuie să aibă o asemenea abordare. Cred în utilitatea acestei metode de lucru și cred, de asemenea, că cei doi ani de discuții au adus multe propuneri pentru viitorul Europei și rămâne la latitudinea statelor membre să ofere uh, mai multă coerență Uniunii Europene și o structură care să consolideze dimensiunea instituțională, care trebuie să se bazeze pe voință politică, așa cum au fost uh, demonstrate mișcările diverselor partide politice în diversele state membre și guvernele, de asemenea, care reprezintă atât partidele aflate la putere, cât și uh, opoziția. Pentru că așa vom ajunge la un viitor al Europei. Ola Schmidt. Ole Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că deja mi-am adus un omagiu doamnei Beres pentru munca ei, dar o voi face din nou și din nou și din nou. Cred că dacă întotdeauna vorbim despre criză, uneori cred că ar trebui să menționăm și faptul că Europa încă există și America mai există. Când am avut criză în anii 29-30, știm ce s-a întâmplat în Europa, dar acest lucru nu s-a întâmplat de data asta. Dacă vrem ca oamenii să creadă în euro, poate ar trebui să spunem ceva pozitiv uneori și nu întotdeauna să tot încercăm să explicăm de ce sticla e pe jumătate goală. Poate ar fi bine să spunem că sticla sau paharul e și pe jumătate plin. Cel puțin asta cred eu este despre Europa. Și adesea sunt uimit că facem ceea ce facem și că realizăm aceste lucruri. Cu adevărat sunt uimit. Și cred că uneori suntem mult uh, prea negativiști. Și dacă întotdeauna avem o atitudine atât de negativă, atunci de ce ar trebui cetățenii să aibă una pozitivă? În primul raport, concluzia a fost mai multă Europa. Pot să fiu de acord cu asta. Sunt foarte pro-european și uneori când încerc să promoveze această idee acasă, unii îmi spun că sunt nebuni. Și totuși uh, o să o fac pentru că eu cred că e răspunsul adecvat, dar nu răspunsul la fiecare întrebare. Nu se poate da la, ce, la fiecare întrebare același răspuns, mai multă Europa. Și asta e o problemă. Nu putem întotdeauna să tot dăm răspunsul mai multă Europa. Nu, uneori nu e întotdeauna mai multă Europa. În orașul meu natal lumea vrea ca autoritățile, politicienii locali să fie mai viguroase pe plan local, național. Deci trebuie să fim precauți uneori. Am înaintat acum, nu știu, 50-60 de amendamente. Da, da, da. Ar trebui să vorbiți cu președintele. Unele sunt modificări minore. Dați-mi voie să vă explic, spune președinte. Unele amendamente nu fac decât să înlocuiesc un cuvânt cu altul. Asta încercam să spun și eu. Și poate că vom avea și unele intervenții sau amendamente individuale. Permiteți-mi pe scurt să spun unde sunt niște lucruri care ne îngrijorează. Am fi dorit să-i spună o coordonare mai strânsă în ce privește impozitarea. Putem fi de acord cu viziunea mai largă, dar nu astăzi. Când vorbiți despre trezorerie europeană, noi am spune ceva de genul unei trezorerii europene. Și apoi chestiunea legată de euroobligațiuni. Povestea asta care nu se mai termină niciodată, ce spunem noi, cel puțin o parte din grupul nostru, este că euroobligațiunile nu vor rezolva problema Europei. Dar după cum știți, doamnă, avem niște diferențe de păreri în grupul nostru și probabil o să vedeți cel puțin ceva rezultate. Vrem un mecanism de curățare a băncilor europene și nu e nimic nou în asta. Nu credem că trimiterea la bursa germană, la Deutsche Bursă și bursa de la New York, e necesar, mai ales că Nasdaq vrea și ea să preia bursa de la New York, deși a fost respinsă oferta, dar pot să mărească oferta mâine, estimată doamnă, și credem că ar trebui să fie mai multe studii referitoare la guvernanța globală și economică. Putem înțelege propunerile dumneavoastră, dar credem că trebuie să știm mai multe și, după cum am spus și înainte, G20 credem că ar putea să fie un principal organism de decizie. Cred că obiectivele de dezvoltare a mileniului trebuie îndeplinite. Sunt prea modest să menționez cele patru țări care de fapt îndeplinesc aceste obiective de dezvoltare a mileniului în Europa. Văd aici că unii colegi au niște lucruri de făcut să meargă înapoi în capitală să-i, colegă, să-i convingă pe colegii din Parlamentele Naționale. Ar trebui să facă acest lucru. Trebuie să înceapă prin a-și îndeplini propriile angajamente și nu să se adreseze Europei să spună că aici ar trebui să ne îndeplinim noi, pentru că nu e corect. După cum am mai spus, credem că Mario Monti este foarte bun și domnul președinte a spus mai mult Mario Monti, deci MMM, și am încercat să explicăm asta în unele amendamente. Bugetul Uniunii Europene. Aici cred că uh, ne îndepărtăm puțin de propunerea dumneavoastră. Credem că trebuie să clarificăm, să soluționăm problemele înainte de a spune că avem nevoie de mai mulți bani. Noi credem că adecvat e mai util mult mai util. Și sunt niște bani utilizați deja în mod inadecvat. După cum am spus și în trecut, cred că în ultimul an când ne-am ocupat de această chestiune în Parlament, cred că ne-am comportat foarte prost. Bugetul european a fost singurul buget care n-ar trebui să încerce să obțină niște măsuri de austeritate. Săptămâna trecută Același lucru, cred că am luat niște decizii neînțelepte în ce privește bugetul UE. În ce privește abordarea interguvernamentală și comisia, suntem pe deplin pe linia dumneavoastră, doamnă. Cred că am întărit chiar unele dintre propuneri. Politica în materie de migrație menționată aici, domnul Coparati. Sunt întru totul de acord și cred că E nevoie de o abordare mai fermă aici. Din câte știu eu, sunt foarte puține țări care de fapt acceptă solicitările de după Lampedusa de a demonstra solidaritate în Europa. Și cred că e regretabil. Acum avem un fel de revoluție democratică în nordul Africii, în Orientul Mijlociu și noi sărbătorim acest lucru, dar nu vrem ca oamenii respectivi să vină aici. Ceea ce mi se pare atât de rău și nu vrem să ne modificăm politica comercială. Dacă vrem să fim partener serios în zona învecinată, trebuie să ne schimbăm. Pentru că acest lucru e, trebuie să se întâmple rapid și dramatic. Cam acestea sunt rezultatele de la grupul ALDE. Mulțumesc. The next one is Case Winburn. Urmează Case Thank you, Madam. Mr. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, îmi cer scuze că am întârziat un pic astăzi, de-abia am venit din uh, Regatul Unit. Grupul ACR a, a avut câteva dificultăți legate de acest uh, raport. Unele dintre ele probabil nu sunt neașteptate pentru doamna Beres, sunt uh, cele pe care le avem de obicei. Uh, nu putem să fim de acord cu lucruri uh, care au fost deja ridicate, cum ar fi armonizarea fiscală și probleme legate de bugetul UE, dacă ar trebui să fie mai mare sau mai mic. Și mă tem că grupul meu Uh, consideră că bugetul UE ar trebui să fie cât mai mic cu putință și nu ar trebui să fie crescut. În ceea ce privește armonizarea fiscală, evident, uh, credem într-o coordonare uh, fiscală mai bună, dar asta este o terminologie complet diferită, dar cu care am putea fi de acord. Credem că trebuie să existe mai multă diferențiere aici între jucătorii din zona euro și jucătorii din zona non-euro în anumite părți ale raportului și uh, acest lucru se regăsește într-unele din amendamentele propuse de noi. În ceea ce privește euroobligațiunile, uh, aș prefera ca Comisia să fie cea care să investigheze implicațiile subiectului legat de euroobligațiuni, pentru că eu am uh, probleme legate de țările cu rating AAA uh, care subvenționează aceste lucruri. Deci acesta ar fi punctul uh, principal pentru noi. În ceea ce privește subiectele mai globale, cred că este extrem de dificil uh, Uh, să solicităm să se întâmple lucruri atunci când um, nu avem suficient control da, asupra deciziilor unor țări precum uh, China, dacă vrea sau nu să uh, adopte un nou sistem de gestionare sau dacă Statele Unite vor să adopte, vor rămâne moneda preferată. Deci, tocmai de aceea sunt lucruri cu care încă nu suntem de acord. Aspectele pozitive. Într-adevăr, strategia 2020 este un vehicul puternic pe care putem să-l folosim și putem sprijini multe dintre propunerile incluse acolo. Și, în general, cred că tonul raportului este un ton foarte pozitiv și uh, există anumite lucruri cu care aș putea să fiu de acord. Consolidarea infrastructurii, Poate n-ar trebui să menționăm uh, companiile pe nume, având în vedere cât de fluidă e piața acum, ci să ne referim la consolidarea întregii infrastructuri, astfel încât să acoperim toți jucătorii, indiferent cine ar fi ei. Dar există lucruri pozitive în acest raport pe care le voi sprijini cu uh, bucurie și sunt convinsă că nu e nicio surpriză pentru doamna Perez care sunt uh, problemele noastre. Mulțumesc ei, Nicolas Ciuntis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς τελειώνουμε πια... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fiind dat că ajungem acum la sfârșit, aș vrea să mă întreb din nou care este scopul nostru aici până la urmă. Cum dorim să rămână în istorie acest raport al Comisiei CRIS cu doamna raportoare Beres și cu uh, domnul Clintz, care este președintele comisiei noastre. Și vă întreb acest lucru, domnule președinte, pentru că sunt de acord cu remarcile pe care le-ați făcut dumneavoastră în legătură cu audierea de ieri. Toate temele pe care le-a abordat uh, domnul Angelidis s-a vorbit și despre chestiuni pe care el le-a răspuns foarte direct. Și anume, s-a vorbit de diferența între faptul că domnul Angelidis a hotărât să nu scrie un raport cu care toată lumea să fie de acord, ci să descrie factual ceea ce se întâmplă. Au existat persoane care au fost pentru și altele care au fost împotriva raportului său, dar măcar în raport era adevărul. Întrebarea este acum următoarea. Când vom avea noi acum un raport final, care este logica pe care o vom urma? Cea pe care am avut-o și în raportul uh, la jumătatea perioadei, adică la un moment dat am găsit un acord și întrebarea este acum, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să le descriem așa cum sunt sau nu? Am spus de la început, în legătură cu raportul Berez, chiar la prima dezbatere, că vom înainta amendamente. Ne-am fi dorit să fie înaintate mai puține amendamente. Domnul Schmidt a spus chiar că sunt deja 50 de amendamente. Vom încerca să le scurtăm pentru ca doamna raportor să nu trebuiască să sufere atât de mult când le analizează, dar considerăm că este necesar ca aceste amendamente să fie înaintate. Pentru că, în momentul de față, nu avem uh, un sprijin prea larg. Totuși, trebuie să contribuim și noi la acest subiect. Permiteți-mi de aceea să trag un semnal de alarmă mai degrabă să vă spun care sunt lucrurile pe care nu doresc să le văd în acest raport. Eu nu sunt la fel de optimist ca și dumneavoastră, domnule președinte. Dacă e să-l cităm pe colegul nostru american de ieri, nici eu nu cred că a trecut criza deja. În Germania se spune câteodată că nu mai e criză. Dar dacă ne uităm în afară de Grecia și la Irlanda, la Portugalia și eventual la alte țări, și mai ales la deficitul public, vom vedea că va trebui, vor trebui să apeleze la uh, ajutoare și, deci, trebuie să vorbim în continuare de criză. E oare o criză a Europei de Sud sau a emisferei sudice? Nu vreau să vă pun prea multe întrebări, dar vreau să mai fac câteva comentarii în legătură cu amendamentele pe care le vom înaintea noi și uh, direcția pe care o dorim noi mai ales în ceea ce privește o formulare precisă. Am mai uh, spus care este părerea mea pe această temă. Există anumite formulări foarte bune, foarte corecte. În anumite cazuri însă, cred că lucrurile sunt foarte clar uh, conturate. Doamna raportă, nu știu cum văd colegii mei problema, dar pe unele probleme cred că s-a, pus punctul pe ei. Mai există și anumite propuneri foarte pozitive, dacă putem constata, însă, din păcate, mai există și alte subiecte la care nu putem fi de acord. Câteva exemple. În uh, remarcile mele anterioare spuneam că raportul acesta trebuie să explice că o criză a datoriilor pe care o avem astăzi este o problemă europeană și că, deci, trebuie să uh, fie gestionată în contextul european. O comunitarizare a unei părți a datoriei este necesară pentru a găsi o soluție corectă. În acest raport ar trebui de asemenea să se recunoască faptul că din cauza recesiunii și din cauza șomajului și a reducerii salariilor, o parte din uh, criza aceasta a fost transpusă pe sectorul public. Am auzit câte ceva despre bănci, despre băncile din America ieri și de aceea avem nevoie de un răspuns uh, comunitar, un răspuns european la aceste probleme. Nu vreau să vorbesc acum despre BCE. Pe lângă toate acestea, <coughs> ocuparea este o prioritate absolută în uh, legătură cu politica economică a Uniunii Europene. Am auzit și ce părere are raportoarea pe acest subiect. Politica economică și financiară din Uniunea Europeană trebuie să fie orientată către creștere. N-aș dori să intru în prea multe detalii, dar am auzit câte ceva și aș dori să revenim asupra acestor subiecte. E vorba de libera circulație a capitalului, mai ales în momente de criză, care ar putea să-și piardă stabilitatea în aceste situații. De asemenea, avem nevoie de un sistem european pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru aceasta avem câteva recomandări în raportul uh, doamnei Beres. Iată deci care sunt comentariile noastre cele mai importante, cam aceasta este părerea noastră și vom formula prin amendamente părerea noastră și mai clar. O permiteți-mi vă rog un ultim comentariu însă. Ne-ar place ca acest raport să fie citit de către cetățenii europeni dar trebuie să ne uh, asigurăm, în primul rând, pentru aceasta că Uniunea Europeană se bazează pe principii democratice. Am văzut însă multe probleme în acest domeniu uh, în ultima vreme. Nu știu, de exemplu, ce se va întâmpla cu sistemul Europlus. Nu pot decât să repet, însă, o Europa care organizează un referendum pentru adoptarea pactului euro sau o schimbare a tratatelor europene. Într-adevăr, acesta nu s-ar putea face decât printr-un referendum. Mulțumesc. Eh, Nicolaus. Eh. Mulțumesc. Acum are cuvântul Frank Engel. Și după aceea, următorii care s-au înscris la cuvânt. Eh, mulțumesc, domnule președinte. În mod excepțional o să spun câteva cuvinte în engleză, pentru că e mai degrabă o reacție la ce a spus Ole Schmidt și modul în care a spus ce a spus. Una dintre chestiunile cu care ne confruntăm este, sau întrebările, dacă răspunsul la toate întrebările este să fie mai multă Europa. Nu știu dacă toată lumea susține asta. Dacă vreau curățenie pe stradă, nu cred că pot să dau răspunsul că e nevoie de mai multă Europa. Dar în această țară e foarte clar că multe străzi nu sunt curate pentru că nimeni nu știe cine are sarcina să se ocupe de curățenie. Și pentru că așa stau lucrurile, mai multă Europa nu este o afirmație, o pretenție, o solicitare care să înlocuiască apelul pentru lideri regional, local, național mai puternici, mai fermi, mai hotărâți, ci este un răspuns la întrebarea cu care ne confruntăm aici. Nu e vorba de curățenia străzilor aici, nu e vorba de problema cine o să înlocuiască becul uh, de la stâlp. Nu, noi ne ocupăm de a curăți uh, zidurile, ci de a avea o atmosferă mai curată față de ce am avut în ultimii 2-3 ani și nu vom putea face singuri. Multe alte state de pe glob care încă funcționează cu suveranitate națională încă ne întinată și-au dat seama pe propriul cost și în propriul lor detriment. Vreau să știu dacă s-a dovedit fără urmă de îndoială și nu se va mai putea nega vreodată că fie acum perfecționăm modelul de integrare european pe care îl cunoaștem și ajungem la sfârșitul problemelor, la capătul programului sau lăsăm lucrurile să se întâmple, să stăm cu brațele încrucișate. Nu sunt foarte sigur că după 10 ani, pentru că a fost nevoie și de 10 ani după criza din 29, dar nu sunt sigur că peste 10 ani nu vom ajunge la o situație în care modul obișnuit de comunicare între europeni să devină mai robust din nou decât este acum și aș vrea să evităm așa ceva. Pentru alegători și opinia publică, ei obiectează la mai multă Europa, eu n-am auzit niciodată vreun argument în favoarea acestei idei și nici vreo dovadă. Și mă întreb de ce ne tot cerem scuze în legătură faptul că există Uniunea Europeană și politici europene. De fapt, alegătorii și opinia sau opiniile publice pot obiecta la integrarea europeană atât timp cât fiecare politician pe plan regional, național sau european vine și le spune că tot ce e rău vine de la Europa și că tot ce e bun e de acasă, făcut acasă. Cât de făcut acasă e sau va fi ceva care ar putea combate efectele crizei, ceva care să vină de la autorități locale și regionale în un stat membru. Eu mă îndoiesc că acesta va fi nivelul decizional unde va trebui să încercăm să acționăm și trebuie să spun că dacă vrem să fim pozitivi și sunt de acord cu ideea că analiza aceasta cuprinde multe elemente negative și că răspunsul ar trebui să aibă și elemente pozitive. Dacă vrem să fim pozitivi, primul lucru în legătură cu care să fim pozitivi e capacitatea integrării europene, capacitățile de integrare pentru a contribui la încuraja un alt fel de model de dezvoltare în care crize cum e cea prin care am trecut să nu se mai repete în mod uh, indefinit. Și câteva cuvinte despre buget și austeritate în încheiere. Mă număr printre aceia care de regulă nu votează în favoarea măririi propriilor beneficii pe care le avem, pentru că cred că nu e momentul și, în mod clar, nu e necesar pentru că eu pot să trăiesc cu ce am deja. Dar nu pot să trăiesc cu faptul că se cere ca Europa să trăiască pe nimic, pentru că nu e vorba despre noi, nu e vorba dacă noi ne mărim alocația pentru secretariat împotriva care am pronunțat și trebuie să regândim anumite decizii pe care am luat care sunt ridicole. Genul de lucruri pe care nu le poți vinde europenilor, dar mă opun în mod radical idei că să fie un buget mai mic european, pentru că deja abia avem un buget european. E vorba de a 40-a parte din cheltuielile publice din întreaga Europa. Cât de auster mai putem deveni? Să mai reducem la a 80-a parte sau la 130-a parte sau la cât? Avem un buget care e mai puțin de jumătate din bugetul Republicii Federale a Germaniei cu un astfel de buget, austeritatea nu e jocul nostru. Austeritatea e jocul locurilor în care există loc de austeritate și acolo unde n-a prea fost austeritate în trecut. Europa nu poate să-și financeze nici măcar actualele politici. Cum o să financeze e, eh, politicile viitoare pe lângă celelalte dacă nu încercăm să dăm și un mesaj pozitiv cetățenilor, să le explicăm că în Europa e nevoie de mai mult buget sau de mai mare buget și că putem să le facem pe amândouă. Putem reduce bugetele naționale în toate domeniile unde nu mai e nevoie de ele pentru aparate masive de apărare. Și chiar mă întreb uh, ce, cărui scop îi servesc. Să mai fie 2000 de ambasade naționale pe glob, inclusiv ambasadele statelor membre, în, tot, în toate celelalte state membre, care sunt lucru cel mai ridicol pe care îl văd în zilele noastre. Aici e spațiu de manevră și de austeritate. Nu undeva unde până cu câteva luni în urmă un diplomat nu putea să spună diplomat pentru că mm, era un titlu care trebuia să țină de un model sui generis de integrare. Există loc și spațiu de manevră pentru a le spune europenilor de ce Europa trebuie să crească și statul națiune trebuie să facă niște sacrificii pentru că a trăi dincolo de mijloace. S-a zis mai mult decât era plapuma. Cred că acesta e mesajul și mă opresc aici. Înainte de a da cuvântul lui Antonin, dați-mi voie să reacționez pe scurt la cele ce tocmai a spus, pentru că vreau să mă asigur că ce ne-a explicat Ole Schmidt n-a fost prost înțeles sau prost interpretat. Cred că noi, liberalii, suntem într totul de acord cu ce am spus și ce se spune la punctul 50. E o răscruce, o răspântie critică pentru Europa și dacă nu alegem acum calea cea bună de urmat, atunci e riscul de a nu mai putea fi în stare să apărăm nici măcar situația actuală și nu să facem progres. Am putea să ne găsim pe drumul către regres, ceea ce trebuie să evităm. Iată de ce. Noi vrem să aprofundăm integrarea în multe domenii, fiscal, economic, bugetar și social. Acestea fiind spuse, desigur că vrem să facem aceste lucruri într-un mod pe care să-l putem comunica în mod uh, succes, cu succes cetățenilor. Adică trebuie să ne asigurăm că suntem uh, tratați cu seriozitate și e nevoie, așa cum a spus și dumneavoastră, ca noi să eliminăm elementele de ineficiență, birocrație, cheltuieli provocate de birocrație și de necesitate, să le limităm cu rigurozitate. Și vă spun pentru că am lucrat în industrie, în sectorul privat, timp de 38 de ani. Când mă uit la modul în care dispune de mijloacele financiare aici, în acest Parlament, trebuie să vă spun că suntem foarte departe de a ști cum să ne utilizăm uh, resursele financiare la dispoziția noastră vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie o alocație mai mare pentru secretariat. Eu dau înapoi Parlamentului în fiecare an 35% din alocația secretarială pentru că n-am nevoie de ea și încă pot să-mi fac muncă. Și asta spunem. Iată de ce am formulat să fie finanțat adecvat din propriile resurse, indiferent dacă e 3%, 5%, nu știu cât e. Dar trebuie să descoperim. Dar ce nu putem face, cel puțin va fi foarte dificil să le spunem cetățenilor așa ceva, că pur și simplu adăugăm 5% sau 10% și continuăm așa cum facem până acum. Vreau să clarific acest aspect. Nu că nu vedem nevoia de a pune Europa pe un nou drum sau pe o nouă bază, asta e clar. Când e vorba de chestiunea fiscală, nu promovăm armonizarea cotelor de impozitare, ci pentru a dezvolta o bază comună consolidată de impozitare și apoi concurența între statele membre să intre în joc, fiecare stat membru să-și aplice propria cotă de impozitare. E vorba de o concurență vizibilă și să comparăm mere cu pere și nu mere cu mere și nu mere cu pere ei 12,5% din impozitul irlandez, care în realitate ar putea să fie un impozit mai mare decât în alte state membre, pentru că baza de impozitare diferă atât de mult. Deci nu vreau acum să parcurg toate punctele, ci doar să mă asigur că nu e o interpretare greșită. Și noi apărăm foarte mult linia de bază pe care a trasat-o Pervon și aici, să avem niște idei vizionare în legătură cu modul în care trebuie să se dezvolte Europa. Dar nu vrem să dăm vreun cec în alb. Acum, Antolin. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar por felicitar a Mulțumesc foarte mult. Aș dori să îi mulțumesc lui Pervonș pentru raportul pe care l-a prezentat. Și Aș dori de asemenea să particip la această discuție, mai ales despre faptul dacă avem nevoie de mai multă Europa sau nu. Ole Schmidt a spus că nu avem nevoie de mai multă Europa în toate domeniile. Mai întâi trebuie să înțelegem ce înseamnă Europa. Europa nu este numai sistemul central. Europa înseamnă și ca familiile să aibă mai multă importanță, întreprinderile să aibă de câștigat, uh, comunitățile, regiunile și nivelele locale, nivelurile locale să fie îmbunătățite, dar și nivelul central. Noi dorim să ne asigurăm că există o garanție minimă pentru de Europa în toate domeniile și nu neapărat uh, un maxim. Suntem departe de acest optim în ceea ce privește Europa. Dacă ne uităm la situația de acum, vedem că pentru cetățean Europa costă de cu 50% mai puțin decât uh, un abonament la un uh, ziar uh, european. Suntem într-un moment însă dificil, un moment de slăbiciune și de ineficiență economică, ceea ce nu este benefic pentru cetățenii noștri și pentru interesele pe care le urmărim. Trebuie deci să rezolvăm acest aspect și de aceea eu cred că raportul respectiv de care vorbim este un pas înainte considerabil. Vreau să pun două întrebări. În primul rând, uh, datoria publică. Trebuie să se creeze o legătură între datoria publică și problemele din sectorul financiar, pentru că aceste probleme sunt legate. Trebuie să fie clar că acestea sunt două fețe ale aceleași medalii și ar fi foarte periculos dacă am încercat o recapitalizare a sistemului financiar uh, în prioritate față de celelalte aspecte legate de finanțele publice. Pentru că noi plătim dobânzi pentru uh, rentabilizarea băncilor și aceasta periclitează creșterea și trebuie de aceea să se găsească un echilibru. Trebuie deci noi să încercăm să găsim acest echilibru. Statele sunt importante sunt importante pentru întregul sistem, pentru Uniunea Europeană și trebuie de asemenea să fie capabile să creeze un uh, sistem care să funcționeze la nivel general. Nu trebuie să uităm de această perspectivă atunci când vorbim de proiectul european în totalitatea sa. Și în al doilea rând, aș vrea să spun că cele trei puncte care constituie, uh, de fapt, uh, sistemul monetar internațional după Bretton Woods este, sunt importante, dar au dus la o instabilizare a sistemului monetar uh, la un moment dat. Rezervele de capital, fluxul de capital, uh, toate aceste aspecte trebuie să fie gestionate de către instituțiile europene și trebuie să sporim acest rol. Mai există o parte care ține de sistemul uh, fiscal. Trebuie, se spune că acesta trebuie să fie comparabil de la un stat la altul, dar trebuie în același timp să se evite concurența periculoasă și nocivă. Încercăm uh, să atingem într-adevăr un nivel general la nivel european. Însă, un alt punct important este că trebuie să trecem dincolo de guvernanța economică, iar propunerea domnului Monti nu este suficientă în acest sens. Avem o piață internă și o mare parte a comerțului are loc în interiorul granițelor Uniunii Europene, dar trebuie să arătăm cetățenilor mai mult decât o piață internă. Cetățenii au nevoie de economie pentru ca să trăiască, dar nu trăiesc numai prin economie. Er, Europa este mai mult decât doar o economie și trebuie, deci, să um, creăm o plusvaloare suplimentară. Este momentul oportun. Avem nevoie de un model economic suplimentar. Trebuie să și facem mai multe pentru o globalizare care să aibă efecte pozitive. Mă întorc acum și la experiența istorică pentru a spune câteva cuvinte despre ea. Știm că Europa a avut consecințe sociale de suportat după cele două războaie mondiale. Ne-am gândit de aceea care sunt uh, aspectele sociale care trebuie îmbunătățite, cum sunt împărțite sarcinile fiscale și care este sistemul social uh, cu care putem să ne împrietenim cel mai bine. Cetățenii trebuie să aibă mai multe soluții și pentru ocupare și pentru siguranța lor, pentru um, toate sistemele uh, sociale în general și Europa trebuie să meargă un pas înainte în acest domeniu. Mulțumesc! Uh, vielen Dank. Ich schaue... Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci îi dau cuvântul acum lui Pervonș. Mulțumesc, dragi colegi! Mi s-a spus că poate încă sunt prea multe amendamente, dar ca condițiile de negociere ar trebui să poate să fie totuși relativ uh, ușoare. Mă bucur pentru că asta înseamnă că încă o dată în această comisie fiecare este conștient de mesajul pe care trebuie să-l transmită și că în fața unei neliniști pe care o vedem la mulți dintre concetățeni Există două abordări posibile. Aceea care duce la populism, un vot pe care democrații nu pot să se bucure că îl văd crescând în multe state membre, inclusiv în țara mea, care te face să crezi că trebuie să te restrângi în fața dificultăților, să strângi rândurile și conștiința că poate rândul, a, rostul acestei comisii de criză este tocmai să dea dovadă și de viziune și de pedagogie și că în fața dificultății crizei în care trăim, cea mai proastă soluție ar fi aceea de a ne strânge rândurile, de a ne plia pe noi înșine. Și această criză, care este prima criza globalizării, e nevoie de răspunsuri care să țină cont de acest cadru foarte global al crizei pe care o cunoaștem. Mulțumesc tuturor colegilor pentru ce au subliniat și rețin în contribuție odmarcarea să numele PPE în ce privește voința de a găsi căi paralele cu ce se va face la Comisia SURE. Cred că e foarte important în ce privește chestiunea propriilor resurse și a bugetului deși la chestiunea bugetului vedem că există două scheme diferite, ce se va face în viitoarele perspective financiare și viziunea pe termen mai îndelungat, pe care o putem propune în raportul nostru, dar începește uh, formatul acesta legat de resursele proprii, fără a ne constrânge la un paralelism, cred că trebuie să privim mai îndeaproape lucrurile. Deci a spus Sergio Ferati în ce privește tema energie, mediu, nu pot decât să-l sprijin. Ca reacție la ce a spus Oleș Mici, chiar dumneavoastră, domnule președinte, vreau să revin la două sau trei subiecte. Frank Engel a, a revenit la ce a spus Oleș Schmidt, la tema că Europa nu poate să răspuns la toate problemele. Cred foarte cinstit că nu este ceea ce dorim, cu siguranță. Și dacă ar trebui să dezvolt un răspuns articulat la această neliniște, ar spune că singura guvernanță posibilă este una, cum să-i spun, multinivel. Iată, un termen adaptat. Și că e o adevărată dificultate de a o aplica pe plan european. Dar când, de exemplu, spun că pentru a îndeplini strategia Uniunii Europene avem nevoie de mobilizarea actorilor la diferite niveluri. Nu spun altceva, ci pur și simplu încerc să cred că trebuie să se articuleze în ce privește coerența. În plus, vedem foarte bine că multe soluții pentru această criză vor depinde de mobilizarea autorităților locale și am văzut că în răspunsurile date la criză, răspunsuri imediate pe plan social sau economic, adesea sunt colectivitățile locale în proximitate pe teren care au reușit să mobilizeze energiile și resursele necesare pentru a da răspunsuri și, evident, departe de noi ideea de a predica așa ceva pe viitor. În ce privește povestea cu G20, mă aduceți aminte, am organizat o reuniune specială pentru a încerca să avansăm mai mult, să clarificăm uh, strategia. Sper că se va păstra ideea unui mesaj puternic ce privește nevoia unei guvernanțe globale îmbunătățite și nu accept argumentul care a fost dezvoltat de colegul Swiburn de a spune va fi dificil să cerem lucruri americanilor și chinezilor, așa că mai bine să ne ocupăm noi de noi înșine. Nu, nu, dragi colegi. Nu putem lăsa, să-i lăsăm pe americani și să chinezi să discute între ei și noi să fim niște fraieri care nu suntem ținuți la curent. Tocmai pentru că au o mare capacitate de a stabili ordinea care să fie pe piață și noi trebuie să participăm la discuții, la bătălie pentru a avea forța de a discuta cu ei și să avem ca obiectiv să discutăm cu ei. Și în acest sens chestiunea lui G20 e critică. Pentru că, după cum știți, uneori suntem cu toții încapățânați și în această privință sunt și eu încapățânată, consider că G20 este o structură fără îndoială utilă astăzi ca spațiu tolerat în guvernanța mondială de către China, dar nu e o situație satisfăcătoare sau o etapă satisfăcătoare de dezvoltare a guvernanței mondiale pentru că nu avem instrumentele de punere în aplicare și o agendă care rămâne extrem de interguvernamentală care nu poate să trateze ansamblul problemelor planetei. De unde ideea că un G20 reformat, îmbunătățit, unde exprimarea europeană să fie mai puternică, să nu mai avem doar 5 locuri din 20, să fie prefigurarea unui comitet de securitate economică integrat în Națiunilor Unite. În ce privește pachetul Monti, ce a spus colegul Sanchez Presedo în acest sens, aduc un omagiu domnului profesor Monti, îl cunoaștem cu toții, îl stimăm, îl respectăm și cu toții știți că de mult îl stimez, dar consider că pentru proiectul european problema pieții interne nu este suficientă pentru a organiza proiecția noastră. Și ce am spus în primul raport despre criză merge în această direcție. Piața internă este o bază de neocolită a funcționării Uniunii Europene. Dar în ce privește provocările viitoare, ideea de a vedea, de a ști cum utilizăm capacitatea europeană pentru a merge înainte în educație, cercetare, inovație, infrastructuri, independență energetică, contribuția la neîncălzirea climatică nu poate fi tratat doar ca probleme legate de piața internă. Ce am spus și în primul raport și eu vreau să um, ne menținem în acest spirit. În mod similar, când e vorba de bugetul Uniunii Europene. Și aici o trimitere la observație a colegului Ole Schmidt în ce privește nivelul bugetului Nimeni nu propune, în termeni abstracți, printr-un vis federalist absurd, care ar fi total rupt de realitate, să mărim bugetul Uniunii Europene. Dar pentru că am adoptat concluziile pe care noi le-am adoptat în primul raport, în care spune unde există competențe comune, Uniunea Europeană trebuie să fie acord, actor. Dacă suntem de acord, trebuie să ne asumăm consecințele bugetului actual, nu ar fi adaptat. Și atunci toate acestea e nevoie de o mai mare forță. Am încredere în președintele Barroso pentru a gestiona un buget de 5% din PIB. Dar obiectivul este totuși de a merge în această direcție și preocuparea domnului Șuntis le înțeleg și le respect. În același timp, încă o dată, Dau seama cât funcționarea actuală a Uniunii Europene pentru mulți concetățeni poate să pară uneori mai mult o problemă și nu o soluție a problemei. În așteptare, eu continui să cred că fiecare dintre țările noastre eh, sunt națiunile noastre, dar Europa e viitorul. Mulțumesc, domnule președinte, și mă bucur să propun raportorilor eh, din umbră un calendar pentru a putea redacta amendamentele de compromis care ne vor permite, sper, să avem un vot în bune condiții în plenară. Ehm, Mulțumesc foarte mult, Perfoș. Celor doi colegi care au venit uh, acum la sfârșit, trebuie să le spun că am ajuns deja la sfârșitul acestui reuniuni. Pot spune că a fost o reuniune foarte scurtă, dar foarte productivă. De fapt, uh, s-a și discutat dacă să amânăm această reuniune sau nu. Eu zic că totuși a fost util să ne întâlnim, a fost o reuniune foarte bună, ne-am uh, am discutat foarte bine și am uh, avut și câteva informații noi. Și mă bucur de tratarea acestor amendamente, de analizarea lor și de faptul că în curând vom avea un acord foarte bun. Ne vedem, uh, așadar până mâine aveți termenul de depunere a amendamentelor, următoarea reuniune pe 5 mai și după aceea pe 23 și la sfârșit 30 mai votăm. Mulțumesc și o zi bună!